So, uh, good morning. Uh... Bună dimineața, stimați participanți la cea de-a 10-a conferință a SEP, uh, adunarea parlamentară Asia-Europa. Aș uh, spune câteva cuvinte în legătură cu organizarea pentru început și apoi uh, să deschidem conferința. Așadar, eu sunt copreședintă din partea europeană Eh, sigur că ne aflăm la Parlamentul European și cei doi eh, vicepreședinți ai mei stau eh, alături de mine, Președinta Parlamentului din Bangladesh, doamna Chaudhuri, și domnul Ryan, președintele Parlamentului din Australia. Deci ne vom schimba aici la microfon pentru a conduce reuniunea, dar vă anunț că dincolo de limbile oficiale ale Uniunii Europene avem de asemenea limba rusă pe canalul 27 Imbacmeră pe canalul 25 și vietnameză pe canalul 26 și mongolă de asemenea pe 29, canalul 29. Iată cât, ce gamă vastă de limbi avem astăzi, putem să ne exprimăm în toate limbile și eh, sigur că vom avea declarații la începutul reuniunii noastre și aș ruga vorbitorii să-și limiteze intervențiile la câte 10 minute fiecare, pentru că nu avem atât de mult timp la dispoziție. În principiu, nu vom avea dezbatere la deschiderea lucrărilor decât dacă cumva vom avea uh, timp la dispoziție la sfârșit. Depinde uh, de cât uh, timp vom mai avea la dispoziție, spuneam, și cât va vorbi fiecare, dar în grupurile de lucru sper, sunt convinsă că vom avea dezbateri foarte interesante și cu siguranță mâine, în ziua de vineri la plenară și vreau să Uh, țineți cont de faptul că doar uh, membrii parlamentelor sunt invitați să ia cuvântul. Deci o declarație comună se va pregăti în uh, comisia însărcinată cu acest lucru. Deci la dimineață am început munca într-un spirit foarte pozitiv și vom avea ulterior și textul final, o propunere care va fi adoptată mâine, vineri, la finalul lucrărilor, chiar înainte de sesiunea de final, înaintea orelor 12 Acum, uh, în plenară și în grupurile de lucru, toate lucrurile vor fi transmise live pe website-ul Parlamentului, așa numitul EP pe TV, ceea ce vă dă posibilitatea de a fi ascultați și de colegii de acasă și de alegătorii domnilor voastre. Deci, uh, Uh, vom face, vom avea această transmisie în direct, vom face și o, o, o fotografie de familie după sesiunea de dimineață. Uh, sunt foarte recunoscătoare la adresa Parlamentului Mongol, care a fost gazda celei de-a noua întâlnire a noastră la Olamba Bator în 2016. Uh, conferința SEP 9 a fost un real succes. Așadar, aș da acum Uh, cuvântul, dar de fapt vă transmit cuvântul de uh, bun venit al președintelui Parlamentului, domnul Antonio Tajani și vreau să fac câteva observații despre subiectele mm, de care ne vom ocupa în dezbateri și concluziile acestei adunări, ASEP 10. Deci, domnul președinte al Parlamentului European, domnul Tajani, vă transmite că e o onoare și o plăcere să urăm bun venit numeroaselor delegații asiatice și europe la aceasta 10-a întâlnire parlamentară între continentele noastre și aduc un omagiu prezenței unor demnitari de nivel înalt astăzi eh, pentru a avea relații mai strânse între continentele noastre și e prima oară când Parlamentul European are privilegiul de a fi gazda unei adunări atât de importante și ne încântă faptul că vă putem ura bun venit în Bruxelles și la Parlamentul European, care este un parlament supranațional extraordinar, care uh, practic are 500 de milioane de alegători, uh, toți cetățenii Uniunii Europene, practic, și uh, ei sunt implicați, cetățenii sunt implicați direct în activitatea Parlamentului European și îmi face plăcere să urez bun venit de asemenea și reprezentanților Mongoliei care a găzduit cea de-a noua reuniune a SEP în 2016. E ocazia de a mulțumi din nou Mongoliei pentru o întâlnire de succes uh, într-un mare spirit de ospitalitate, iar în acest an principala temă a discuțiilor va fi impactul uh, schimbărilor climatice asupra vieții noastre și diferitelor sale aspecte și vine exact la uh, timp această discuție noi știm că oamenii eh, de pe întregul glob sunt afectați de condiții extreme meteorologice. Chiar și în țara mea nordică, Finlanda, am avut o vară excepțional de caldă. Nici măcar nu mi-a venit să cred că țara noastră, care eh, are multă apă, are atât de multe lacuri și resurse hidrografice, a trecut printr-o secetă care a afectat eh, producția de alimente și exploatațiile agricole. Nu vreau să continui lista fenomenelor meteorologice extreme care ne afectează. Consider că noi, ca parlamentari din Asia și Europa, avem multe de făcut pentru a încerca să uh, fim la înălțimea ambițiilor uh, afirmate prin obiectivele de combatere uh, schimbărilor climatice în cadrul acordului de la Paris și vreau să spun că agenda ONU pentru 2030 cu cele 17 obiective de dezvoltare durabilă ale sale este un cadru foarte important pentru noi ca uh, va trebui pus în aplicare acum. E vorba de ambiție și de punere în aplicare și vreau să mai spun că uh, Nucleul acestei noi agende pe care trebuie să o punem în aplicare reprezintă o provocare la adresa uh, procesului decizional sectorial. A trebuit să avem un proces uh, decizional politic mai integrat, să încercăm să grupăm mai multe provocări și să nu încercăm să rezolvăm uh, o, câte o provocare în parte separat, că dacă nu s-ar putea să creăm mai multe probleme decât rezolvăm și trebuie să ne asigurăm de asemenea că respectăm drepturile omului în acțiunea noastră, că respectăm drepturile popoarelor indigene, drepturile lor uh, la proprietatea asupra terenurilor. Iată un exemplu al efectelor negative pe care le vedem câteodată și pe care trebuie să încercăm să le evităm. Deci, Uh, așteptăm acum să ne punem în comun experiențele, cele mai bune practici, să ascultăm uh, uh, informațiile din partea noastră. Iată că mulți parteneri din Asia se află în prima linie a luptei împotriva schimbărilor climatice. Trebuie să accelerăm și noi. China și India poate acum sunt lideri în transformarea propriilor lor sisteme de uh, trafic, uh, este un proces de trecere la vehiculele electrice, trebuie și noi să acționăm mai rapid în acest sens și sigur știm că în Asia unul, unele din grupurile cele mai vulnerabile se află într-adevăr într-o situație foarte gravă și suferă și trebuie să fim atenți la situația celor mai vulnerabili, persoanele afectate de dizabilități, femei, uh, Uh, persoane strămutate din cauza, care deja sunt strămutate sau altele care sunt acum strămutate din cauza schimbărilor climatice. Deci toate aceste persoane trebuie să facă a uh, planului nostru. Și în toți acești ani, uh, dialogul între Europa și Asia s-a consolidat. E foarte încurajator să vedem ce activ a devenit acest proces pe care îl susținem. Noi, parlamentarii, avem o contribuție importantă de adus acestui proces, pentru că am avut ocazia să discutăm cum să consolidăm dimensiunea parlamentară a acestui proces cu ocazia adunării de la Ulan Bator și le mulțumesc din nou gazelor noastre uh, mongole pentru asta, dar vă invităm să prelungim această reflexie, să vedem cum putem noi să avem un dialog într-o formă mai permanent și o comunicare reciprocă pentru a încerca să rezolvăm problemele cu care se confruntă societățile, cetățenii noștri, planeta noastră. Cred eu că, bine, aici vorbesc în uh, numele Parlamentului European, dar cred că e bine să adoptăm o declarație comună odată la, doi, odată la doi ani. E bine, dar nu e de ajuns. Sigur că declarațiile astea reprezintă un mesaj important uh, pentru uh, liderii ASEP, dar rolul nostru ca parlamentar ar trebui să fie unul și mai ambițios, pentru că noi reprezentăm milioane de cetățeni din Europa și din Asia, multe milioane, aș spune, și noi suntem vocile lor și ei așteaptă mai multe de la noi. Se așteaptă ca noi să fim mai ambițioși, gândindu-ne la viitor, la provocările comune care ne așteaptă atât în Asia, Europa și nu numai. Noi suntem cei, noi parlamentari suntem cei care vom trebui să adoptăm legislația necesară pentru a ne confrunta cu aceste provocări, a lupta împotriva schimbărilor climatice, a promova um, dezvoltarea durabilă în toate dimensiunile, ceea ce vom discuta astăzi, de altfel. Vedem că s-a îmbunătățit cooperarea dintre Europa și Asia, dar susținem și eforturile dumneavoastră în uh, cadrul cooperării regionale. Încurajăm toți actorii interesați uh, să continue pe această cale a cooperării, a diplomației, Parlamentul European întotdeauna a fost un uh, um, susținător convins al ASEP și ASEM și încurajăm uh, pe toți uh, actorii să um, aibă relații mai strânse zic, între Asia și Europa. Avem multe de făcut în uh, îmbunătățirea conectivității între continentele noastre, legăturile personale între oameni, uh, oportunități comerciale, apoi dialog uh, în legătură cu securitatea, cooperarea în domeniul drepturilor omului. Totuși, aceste provocări comune ale schimbărilor climatice uh, reprezintă o provocare cu care, de care trebuie să ne ocupăm urgent. Economiile noastre trebuie transformate în mod durabil. Trebuie să ne ocupăm de problema eficienței energetice, eficienței resurselor, uh, pentru a putea avea un viitor durabil pentru copiii și nepoții noștri. Deci, Vă urez uh, niște dezbateri foarte rodnice și putem uh, declara deschis uh, deschise lucrările adunării parlamentare ASE Europa. Și acum invit co-președinții să ia cuvântul și vă mulțumesc că ați venit aici și vă mulțumesc pentru atenție. Deci am deschis lucrările adunării. Thank you for that very kind welcome and, and thank you. Mulțumesc pentru aceste cuvinte deosebit de amabile și pentru că prezentați în această dimineață, prezidați această sesiune. Ați uh, făcut uh, o serie de afirmații, vom continua și mâine. Mă bucur că sunt aici pentru prima dată la Parlamentul European, la Bruxelles. Și începem cu primul punct, o declarație a domnului Batar Bile Ghiondo Perentlei, E vorba de șeful comisiei sau președintele Comisiei Specialitate din Parlamentul Mongol pentru politici publice, educație, cultură, știință. Deci îl întâmpin uh, și dau cuvântul imediat domnului Batar Bileg. If I may just Эрхэм хүндэт ерөнхийлөгч Tajani, хүндэт парламентийн гишүүд. Domnule președinte Tayani, domnul Hautala, doamnelor și domnilor, Mă bucur că pot să vă prezint Mongolia și să fac parte din acea, cea de-a întâlnire a SEP. ASEP împreună cu toți uh, stimații noștri lideri din Europa și din Asia. Implicarea ASEP uh, în ce privește provocările internaționale este marcantă în ultimii ani, se schimbă echilibrul puterilor și mecanismul de consolidare a multilateralismului uh, și consolidarea parteneriatului sunt extrem de importante. Astăzi, summitul nostru este un, o platformă de dialog deosebită, vitală, nu numai pentru cooperarea între cele două continente, dar și pentru întreaga lume. Întâlnirea parlamentară Asia-Europa reprezintă un element esențial din parteneriatul între cele două regiuni și este o ocazie de a discuta și de a ajunge la consens pe o serie întreagă de tematici uh, importante pentru cele două continente. Mongolia încearcă să participe activ și să contribuie la acest parteneriat și la acest dialog. După cum știți, Mongolia a organizat cu succes uh, cea de-a noua întâlnire ASEP și al 11-lea summit, având ca temă viitorul conectivității. E vorba de o întâlnire la nivel înalt din 2016. Declarația de la Ulan uh, Bator uh, reprezintă un mare pas înainte, având o contribuție deosebită în la cooperarea 20 de ani de la uh, crearea acestor, acestui forum. Doamnelor și domnilor, cooperarea între legiuitori și membrii ASEM-ului a jucat un rol deosebit în a potența cooperarea multilaterală. La această întâlnire ne-am întâlnit pentru a, a discuta importanța schimbărilor climatice și cum afectează ele economia, migrația, securitatea internațională și tot atâtea provocări pe plan internațional. Provocări uh, Uh, și sfidări pe care le resimte și Mongolia astăzi. Pentru că trebuie să luăm o serie de măsuri dificile. Trebuie, de pildă, să vedem cum uh, facem cu resursele naturale, cu veniturile rezultate de acolo și cum le investim într-o dezvoltare durabilă. Parlamentul uh, mongol dorește să accelereze ritmul cooperării interparlamentare și să participe cât mai mult la instituțiile parlamentare internaționale și regionale. Noi, ca și țară, dorim să existe o cooperare mai pragmatică pentru a avea rezultate eficiente în toate domeniile economic, social, politic. Mongolia, deci, este deosebit de interesată de parteneriatul din cadrul uh, ASEP și mult succes urez lucrărilor noastre. Vă mulțumesc! Thank you. I'll, I'll now involve... Mulțumesc foarte mult! Din partea Parlamentului din Bangladesh, domnul Chaudhry Sharmin Sharin. Vă rog. Honorable Vice President. Stimate domnule vicepreședinte, stimat doamnă copreședinte a Parlamentului European, doamna Hedy Hautala, stimate copreședinte din Australia și uh, uh îi salut și pe președintele Parlamentului din uh, Mongolia, de asemenea pe vicepreședintele Camerei Deputaților uh, din uh, China. Stimați delegați, excelențe, bună dimineața! Este o mare onoare și o plăcere pentru mine să fac parte la această reuniune a 10-a întâlnire ASEP în frumosul oraș Bruxelles. Îmi face plăcere că pot să iau parte la acest for parlamentar care a contribuit la dialogul direct între legiuitorii din Asia și Europa. Sunt de asemenea încântată să reprezint Parlamentul din Bangladesh în acest for prestigios într-o țară care este afectată de schimbările climatice. Exprim uh, mulțumirea ASEP-ului uh, pentru organizarea acestui eveniment. De data aceasta ne vom uh, concentra pe schimbările climatice, impactul, provocările legate de acestea. E vorba de securitate, migrație și economie care se vor afla în centrul atenției. Schimbările climatice constituie un risc pentru întreaga planetă și afectează viețile uh, locuitorilor planetei, au semnificație și asupra evoluțiilor economice. Pentru că impactul este asupra aerului, solului, asupra um, locuințelor care trebuie să fie sigure. Deci uh, trebuie să încercăm încercăm să contracarăm schimbările climatice pentru o dezvoltare durabilă. Parlamentele din Asia și Europa trebuie să conlucreze în cadrul parteneriatului pentru a adopta planuri regionale la nivelul statului și internaționale în cadrul cooperării globale. Multilateralismul este esențial în ce privește uh, contracararea riscurilor care uh, decurg din schimbările climatice. Trebuie să combatem inegalitatea, migrația, problemele de refugiați, sărăcia, toate aceste fenomene uh, transcend granițele naționale. Într-o lume interconectată trebuie să avem eforturi comune din acest punct de vedere vedere. Iar parteneriatul parlamentar Asia-Europa este esențial pentru că parlamentarii sunt reprezentanți importanți ai cetățenilor care au datoria de a contribui la schimbări pozitive în viața oamenilor. Rolul nostru și influența noastră ne oferă posibilitatea să creăm o lume în care să existe oportunități egale pentru toți pentru a-și îndeplini visurile. Noi avem puterea să contracarăm terorismul, dar și să contracarăm schimbările climatice pentru ca uh, siguranța vieții oamenilor în condiții de demnitate umană să fie asigurate. Este un rol unic pe care putem să-l jucăm și uh, uh, este esențial pentru Asia, Europa, pentru prezentul și viitorul nostru. Trebuie să întreprindem acțiuni pentru o planetă mai sigură pentru toți. Trebuie să dezvoltăm uh, politici corespunzătoare pentru că avem datoria ca uh, acțiunea noastră comună în cadrul unei familii globale să nu lase pe nimeni în urmă. Trebuie să ne unim eforturile în a crea rezistență față de impactul schimbărilor climatice, să contracarăm efectul gazelor uh, cu efect de seră și să contribuim la o dezvoltare durabilă. ASEP poate, din acest punct de vedere, să aibă un uh, rol esențial în cadrul diplomației parlamentare. Vom uh, va trebui să respectăm deciziile acordurilor de la Paris iar ASEP poate să atragă toate părțile uh, în eforturile de a uh, contracara încălzirea globală. Trebuie să ne unim vocile în cadrul acordurilor de la Paris pentru atingerea obiectivelor dezvoltării durabile și pentru a avea o economie care să nu contribuie la încălzirea globală. Prin implementarea acordurilor de la Paris, care este o responsabilitate comună, vom putea contribui la prosperitate globală iar uh, fondul verde um, este esențial. Trebuie să um, uh, stabilim din acest punct de vedere obiective comune, inclusiv în ce privește transparența legată de accesarea fondului verde. După acordul de la Paris, de acum trei ani, trebuie să uh, urgentăm uh, implementarea prevederilor. Este nevoie de o susținere substanțială a statelor vulnerabile în ce privește crearea de capacități corespunzătoare este important, în primul rând, pentru statele vulnerabile să uh, dispună de mecanisme financiare conform mecanismelor propuse din acordurile de la uh, Paris. Este nevoie de operaționalizarea acordului de la Paris. Eu cred că ASEP prin interacțiune, prin partajarea bunelor experiențe, prin uh, învățare continuă, vom putea produce o diferență substanțială. Pentru că planeta uh, Pământ este locuința noastră și trebuie să ne ocupăm de siguranța acestei locuințe. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Thank you, doctor. Mulțumesc doamnei doctor Chadri. Iar acum uh, vom avea o uh, declarație finală. Uh, după aceea, poate că vom putea avea intervenții și din sală și această sesiune va trebui să se încheie la ora 11.30. Îi dau cuvântul acum reprezentantului Comisiei pentru Politici Externe. China se ia cuvântul. Mr. Chair, honorable colleague. Domnule președinte, stimați colegi, doamnelor și domnilor, mai întâi de toate, în numele Congresului Poporului Chinez, vreau să vă felicit pentru că ați organizat această reuniune foarte importantă și recunoștința noastră pentru pregătirea uh, și găzduirea acestei adunări de către Parlamentul European. Uh, cea de-a 10 adunare a SEP e primul eveniment uh, pe marginea celui de-al 12-lea summit ASEAN. E un fel de preludiu la această adunare ASEAN Acum întreaga lume se confruntă cu schimbări eh, foarte mari, eh, schimbări de climă, eh, probleme globale care influențează dezvoltarea tuturor țărilor. Dezastrele naturale au afectat toate societățile noastre pentru că nu au afectat doar mediul înconjurător pe care ne bazăm cu toții pentru a supraviețui, ci și au cauzat o serie de probleme, cum ar fi fenomene meteorologice extreme, uh, scăderea productivității de alimente, secetă uh, și consecințe foarte grave inclusiv strămutarea unor întregi uh, populații și conflicte. Vara trecută, toată emisfera nordică, din Algeria și până în uh, uh Arctica, a fost afectată de un val de căldură și au, s-au înregistrat temperaturi record deci condițiile extreme meteorologice, cum ar fi seceta, uh, incendiile de pădure, mm, ploi catastrofale, au afectat uh, toate continentele. Așa că iată că vedem că uh, schimbările climatice nu, nu sunt o problemă pentru generațiile viitoare, ci sunt o amenințare cu care ne confruntăm încă de pe acum. E nevoie ca fără întârziere să acționăm pentru a combate schimbările climatice și să ne ocupăm de chestiunile legate de mediul înconjurător. Și atunci uh, venim cu un set de propuneri. Mai întâi, să ne alăturăm eforturile să, uh, pentru a avea o comunitate pentru un viitor comun al omenirii planeta noastră este una singură, este uh, casa noastră comună și în ce privește schimbările climatice, toți suntem în aceeași barcă și avem o comunitate uh, uh, unică pentru un viitor comun unic. Noi trebuie să avem obiective comune și ă, dacă ne bazăm tot pe productivitate și avem tot o atitudine utilitară, atunci nu va avea nimeni de câștigat. Cu o responsabilitate, fără a ne asuma o responsabilitate ă, comună, ne facem rău tuturor. Ar trebui să încurajăm partajarea, să fiecare să-și asume răspunderea, că doar prin ă, conlucrare pentru a avea un sistem de guvernanță comun, global, pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice, un sistem uh, echitabil bazat pe cooperarea tuturor, doar așa vom putea lăsa o lume curată și frumoasă pentru generațiile viitoare. În al doilea rând, Trebuie să ne îndeplinim fiecare obligațiile ce ne revin, să respectăm leg- legislația internațională, acordul de la Paris. E un document, uh, este de fapt o piată de hotar pentru ceea ce facem noi, uh, reflectă tendințele globale. E un rezultat la care s-a ajuns după multe eforturi și nu trebuie abandonat. Uh, pe baza acestui acord, noi trebuie să aplicăm principiul responsabilității comune, dar diferențiate și să luăm inițiativa să ne facem deci uh, treaba fiecare pentru a îndeplini obiectivele reducerii emisiilor de dioxid de carbon. Uh, țările dezvoltate din zona europeană și din zona asiatică trebuie să-și respecte angajamentele uh, cu uh, capital, cu tehnologie, cu clădirea de capacități pentru țările în curs de dezvoltare să le ajute, iar țările în curs de dezvoltare trebuie să se ajute reciproc și să promoveze activ cooperarea între, uh, la sud, deci între uh, țările din emisfera sudică. Trebuie să Uh, avem o sinergie uh, consolidată între creșterea economică și lupta împotriva schimbărilor climatice. Să trecem la o, la o economie cu, cu emisii scăzute de carbon, o economie verde, astfel încât uh, dezvoltarea economică să înțelegem că trebuie să vină beneficiul climei punând accesul pe energiile curate, surse, de, surse regenerabile de energie, Uh, iată că putem juca un rol din ce în ce mai pozitiv pentru a promova crearea de locuri de muncă și creșterea economică. Trebuie să ne coordonăm în lupta împotriva schimbărilor climatice și uh, trebuie să mm, punem, punem în aplicare agenda de dezvoltare durabilă pentru 2030. Uh, ar fi o greșeală să ne gândim doar la propriile interese economice pe spezele mediului înconjurător. Pentru că Eh, oamenii au nevoie de un mediu curat pentru a supraviețui. Eh, și apoi avem nevoie de o agendă comună de securitate împotriva riscurilor, riscurilor eh, aduse de schimbările climatice și probleme de mediu. Trebuie să avem o nouă viziune a securității. Uh, Trebuie să avem uh, o securitate comună, uh, durabilă, în cooperare cu pași uh, exhaustivi și integrați pentru a avea o cooperare internațională pragmatică, încercând să rezolvăm problemele legate de securitate globală, crizele umanitare, fluxuri de refugiați și alte riscuri la adresa securității care ar putea fi rezultatul schimbărilor climatice. Țările dezvoltate și organizațiile internaționale relevante trebuie să-și uh, respecte cu onestitate angajamentele pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare a, să aibă mai multă capacitate pentru a combate catastrofele naturale, schimbările climatice. Uh, iată, ONU are strategii pentru uh, consolidarea capacităților de rezistență la dezastre, prevenție și și îmbunătățirea gestionării fluxurilor de migranți și uh, clădirea rezistenței la toate aceste probleme. Doamnelor și domnilor, ca țară dezvoltată cu peste 1,3 miliarde de oameni, China este printre țările care au avut cel mai mult de suferit de pe urma impactului schimbărilor climatice. Și trebuie să combatem uh, cu tărie schimbările climatice. China face asta uh, nu doar pentru că este conștientă că e nevoie de o dezvoltare durabilă, ci și pentru că este angajată să joace rolul în guvernanța globală a climei. China ia măsuri diverse pentru aceasta, își aduce la zi infrastructura națională, mixul energetic, își crește eficiența energetică, dezvoltă arhitectura verde și transport cu emisii reduse de carbon, uh, Um, are o piață de schimb de emisii de dioxid de carbon, uh, face eforturi pentru a avea o economie cu emisii scăzute de carbon. Uh, acum, Congresul Național Popular din China acordă mare importanță legislației privitoare la schimbările climatice, adoptă legi cum ar fi legea conservării energiei, legea resurselor regenerabile, uh, Eh, promovarea eh, producției curate, eh, combaterea poluării aerului, legea silviculturii și așa mai departe. Și mm, lucrăm și la legislație privitoare la schimbările climatice. Facem aceste mari eforturi și am reușit să facem mari progrese în combaterea schimbărilor climatice în ultimii 5 ani consumul de apă și energie uh, pe cap de locuitor și pe, pe unitate de PIB în China a scăzut cu mai mult de 20%. Proporția co-consumului a uh, mă scuzați, uh, consumului de carbon a scăzut cu 10% și consumul energiei curate a, cre- a crescut cu 6,3%. Ehm, împădurire, rata împădurire a crescut cu 10,8 ehm, milioane de hectare și ehm, poluarea aerului a scăzut Uh, pe cap de locuitor, pe de locuitor cu 50%. Dezvoltarea verde are perspective promițătoare în China, iar China joacă un rol activ și în a fi lider în cooperarea internațională împotriva schimbărilor climatice și a devenit un actor foarte important și contribuitor și lider în uh, dezvoltările ecologice mondiale. Guvernul uh, chinez a jucat un rol activ în facilitarea acordului de la Paris, în semnarea acestuia de asemenea și ne vom respecta angajamentele și continuăm să punem în aplicare acordul cu uh, toată onestitatea, uh, uh, utilizând platforme cum ar fi inițiativa Belt and Road, promovând capacitățile de cooperare în Sud China își consolidează cooperarea cu toate țările dezvoltate, mai ales, dar nu numai, în combaterea schimbărilor climatice pe calea dezvoltării durabile și acționând împreună. În 2015, președintele Xi Jinping a anunțat la conferința Paris uh, privitoare la schimbările climatice că China va lansa proiecte de cooperare pentru a avea uh, 10 parcuri industriale cu emisii uh, scăzute de carbon și uh, programe de atenuare și adaptare în alte țări în curs de dezvoltare cu uh, o mie de oportunități de formare în legătură cu schimbările climatice și cu dezvoltarea acestor programe. Am semnat memorandumul de înțelegere Uh, furnizăm uh, asistență materială pentru a combate schimbările climatice în țări terțe, cum ar fi Vietnam, Filipine, Myanmar și Mongolia și nu numai. Doamnelor și domnilor, țările Eurasiei sunt și victimele schimbărilor climatice, dar sunt și participanți importanți la uh, acțiunile împotriva schimbărilor climei. În cursul celui de-al 12 la summit ASEAN, uh, sperăm ca liderii să uh, își reitereze angajamentele de a uh, atinge obiectivele de dezvoltare durabilă și să coopereze în continuare pentru a acționa împotriva schimbărilor climatice. China e gata să-și unească eforturile cu țările eurasiatice să partajeze experiențe legate de guvernanța de mediu și dezvoltare economică, să mențină un rol activ în guvernanța multilaterală a schimbărilor climatice ca împreună să clădim o lume deschisă, curată, comună, pașnică, uh, sigură și prosperă pentru toți. Vă mulțumesc pentru atenție! Thank you, Mr. Chang. Now, we do have... Mulțumim, domnule Chang. Acum, înainte de a trece la uh, prima sesiune specifică formală, mai avem uh, puțin timp. Dacă cineva vrea să facă o declarație, poate profita acum de ocazie sau să utilizeze uh, timpul uh, ulterior. Acum să văd dacă cineva dorește să ia cuvântul. Dacă nu e cazul, dacă nu văd pe nimeni, atunci uh, dau din nou uh, cuvântul doamnei Hautala pentru prima sesiune specifică. Mulțumesc colegilor pentru contribuție de această dimineață. Mulțumim. Thank you very much, uh, President Ryan. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Ryan. Acum um, îmi face o mare plăcere să începem sesiunea, în timpul căreia vom discuta Schimbările climatice, provocări pentru multilateralism, fără microfon. Mă bucur foarte mult că am avut atâtea contribuții atât de valoroase la această dezbatere. Așadar, dau cuvântul vorbitorilor. În primul rând, Joe Linen, care este raportorul Parlamentului European ce privește schimbarea climatică și este de asemenea președintele delegației Parlamentului pentru relațiile cu China, deci are practic uh, un mare interes pentru uh, discuția de astăzi. De asemenea, domnul Scott Ryan de la, președin, de la uh, Senatul Australian va rămâne, va rămâne cu noi în continuare. Bineînțeles și doamna Carmen Ileana Mihalcescu, vicepreședinte uh, a Camerei Deputaților din România, de asemenea doamna Romero Sanchez, care este uh, președintele Congresului Parlamentar Spania, Spaniol. Și de asemenea domnul Mauri Pecarin din Finlanda, în sfârșit domnul Fung Kwon Hien, care este vicepreședinte al Adunării Naționale din Vietnam, îl invit și pe el la mm, prezidiu și de asemenea reprezentantul uh, Indiei. De îndată ce toți ni se vor alătura la prezidiu, vom putea să începem. No, no, no. no. Uh, can I just uh, uh, propose that we do the family photo after this session? So please don't leave the room after this session immediately. Deci să nu plecați din sală decât după sesiune, vă rog. So I'd like to um, uh, ask that the speakers would. Uh, um... Aș dori ca vorbitorii să se adreseze poate 4 sau 5 minute, nu mai mult, pentru că avem mai mulți vorbitori și vom avea din plin uh, timp pentru a discuta în această după masă, în timpul uh, atelierilor uh, de profil. Deci, domnul Joe Linen, din partea Parlamentului, aveți cuvântul imediat. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, dragi colegi, din Asia și din Europa. Mă bucur foarte mult uh, că putem să discutăm astăzi schimbările climatice ca și subiect principal al uh, conferinței ASEP. Eu uh, în 1995 la Berlin am participat la COP1 după Convenția de la Rio și acum ne pregătim de COP24 la Katowice, în Polonia. A trecut mult timp și, din fericire, acum cred că s-a format un consens pe plan uh, global cum că această luptă împotriva încălzirii globale este o luptă comună pentru toate națiunile din lume. Din păcate, în acest moment în care avem nevoie de multilateralism, acest principiu este atacat de unii care doresc să nu coopereze și să facă ceva separat. Este o mare provocare pentru noi toți, deoarece climatul, atmosfera terestră este un bun comun, nu o aparține vreunei țări, ci planetei noastre, umanității și nu vreunei țări. Deci este un bun comun al nostru, al oamenilor. Iată de ce mă bucur că deși Statele Unite s-au retras din acordul de la Paris, toate celelalte țări au confirmat că vor implementa acordul de la Paris în continuare. Cred că Europa și Asia, din motive diferite, uh, au niște răspunderi ale lor, care le revin Europa pentru că acum câteva sute de ani a început industrializarea pe continentul nostru și apoi s-a răspândit ca model economic în toată lumea și știm bine că dacă nu se schimbă modelul economic, nu vom supraviețui uh, în secolul 21 cu 10 miliarde de oameni. Ne trebuie așadar o altă economie. Asia deoarece dumneavoastră reprezentați uh, cea mai mare parte a populației mondiale, economiile dumneavoastră sunt în plin uh, avânt și aveți șansa de a vă moderniza și de a crește în același timp și cred că subiectul uh, e foarte oportun pentru toată lumea. Ați observat probabil că într-un fel aproape am terminat ce avem de făcut cu țintele pentru 2030 în sensul că, ca și legislație, am adoptat o legislație foarte bună pentru regenerabile, pentru eficiența energetică, pentru izolarea clădirilor. Acum ne apucăm de problema emisiilor de dioxid de carbon pentru vehicole, în orice caz vehicole cu emisii scăzute. Deci, practic, pentru următorii 10 ani suntem bine echipați. Iar uh, comisarul uh, european pentru climat a spus că putem să mergem și mai departe față de la ce ne-am angajat la Paris. Ne-am angajat acolo să reducem emisiile cu 40% până în 2030 și acum, prin legislația pe care am adoptat-o, calculele ne arată că am putea să reușim să mergem până la 45% deci și mai bine, ne uitând faptul că vom avea și o fază de revizuire și niște decizii intermediare uh, de luat în 2033, uh, deci se poate merge și mai departe. Eu am fost coraportor în acest Parlament pentru ceea ce se numește diplomația climatului și, într-adevăr, vorbim despre multilateralism, avem nevoie de acorduri uh, politice pe schimbările climatice nu trebuie să forțăm lumea, ci să convingem și să sperăm că vom fi și urmați în ideile noastre. Această diplomație a climatului pe plan european înseamnă că dorim să ne accelerăm eforturile prin toate delegațiile UE din lume, eforturi de a găsi parteneri pentru tehnologii curate, pentru alianțe, pentru climat, parteneriate Uh, mai de avangardă, chiar și pe plan uh, nu neapărat guvernamental, ci al firmelor, al cetățenilor, al ONG-urilor, al societății civile și așa mai departe. Și am cerut Comisiei Europene și Serviciul European de Acțiune Externă să uh, aducă politica privind schimbările climatice ca element uh, transversal în celelalte politici, uh, dezvoltare, comerț, agricultură. Așadar, ne găsim acum, cred eu, într-o nouă etapă în Uniunea Europeană care ne permite să ne accelerăm eforturile. În general, uh, aștept cu nerăbdare dezbaterea pe care o vom purta aici și sper că Europa și Asia sunt cei doi pilani, piloni pe care se va sprijini, sprijini uh, lumea de mâine, iar copiii și nepoții noștri ne vor mulțumi și uh, generațiile uh, viitorului ne vor mulțumi pentru ceea ce am făcut astăzi aici. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much, Joe. Uh... Mulțumesc foarte mult, Joe. Foarte interesant că ne-ai spus că uh, ai fost la Berlin la COP1, eu uh, am fost la COP2, uh, cred. Nu mai știu în ce oraș. Acum, uh, ceilalți copreședinți, în primul rând, din partea Senatului Australiei, domnul Scott Ryan. Very much for that introduction. Mulțumesc foarte mult pentru această introducere. Bun venit tuturor! Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o oferiți să reprezint pe colegii mei din Parlamentul Australian. Schimbările climatice înseamnă riscuri economice și de securitate, de fapt niște provocări multilaterale. În mai anul curat, am uh, avut ocazia să solicit un raport special în ce privește implicarea și urmările schimbărilor climatice asupra Australiei, pentru că um, de fapt, schimbările climatice înseamnă riscuri de securitate. Trebuie să ne gândim care sunt riscurile economice de mediu înconjurător, apă, energie, alimentație și inclusiv în domeniul sănătății uh, oamenilor. Și uh, ne temem că schimbările uh, vor uh, avea fenomene extreme care să ducă la dezastre naturale și care să determine inclusiv migrația populației. Deci trebuie să ne gândim uh, care sunt evoluțiile în clipa de față ale schimbărilor climatice, pentru că, în primul rând, comunitățile vulnerabile vor avea de suferit. Deci schimbările climatice um, sunt o provocare inclusiv pentru fermieri și pentru uh, bunăstarea animalelor. Deci este o vulnerabilitate economică până la urmă de interes maxim pentru uh, specialiștii în uh, probleme de securitate națională. Trebuie analizate aceste riscuri și există și o carte albă în ce privește activitatea fermierilor pentru că este nevoie până la urmă de surse durabile de alimente și de apă, fără întreruperi în uh, furnizarea um, alimentelor și apei. Deci, este nevoie de eforturi coordonate, multilaterale pentru a face fața acestor provocări. Este nevoie de o abordare integrată a acestor provocări. Ca atare, uh, Australia dorește să implementeze deciziile de la Paris uh, obiectivele până în anul 2030 eh, pot fi atinse, sunt eh, obiective responsabile. Sigur că mizăm și pe cooperarea internațională în ce privește schimbările climatice, participarea la platforma privind contracararea dezastrelor pentru eh, reducerea riscurilor legate de dezastre naturale. De asemenea, în sistemul de dezvoltare a Australiei, Uh, analizăm din 5 în 5 ani uh, efectele schimbărilor climatice și uh, efectele măsurilor noastre de reducere a acestor riscuri. Este nevoie de uh, analiză la nivelul uh, politicilor economice, sociale, în domeniul agriculturii, ale uh, guvernului și, de asemenea, e nevoie de întărirea eforturilor multilaterale pentru uh, contracararea uh, acestor efecte. Parlamentele uh, joacă un rol esențial în uh, rezolvarea tuturor acestor probleme și uh, trebuie să uh, ne menținem uh, prioritizarea problematicii în activitatea noastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o de a mă adresa din nou dumneavoastră. Thank you very much, uh, uh, Mr. Ryan. Mulțumesc foarte mult, domnule Ryan o invit pe doamna Carmen Ileana Mihălcescu, vicepreședintă a Camerei Deputaților din România, să ia cuvântul. I also want to thank you for... Mulțumesc și vreau să mulțumesc pentru ocazia oferită de a face o prezentare cu durata ce, cu, pe durata acestei sesiuni. Știm cu toți că schimbările climatice este o provocare globală cu implicații pentru dezvoltarea durabilă și securitatea tuturor țărilor. Schimbările climatice ne afectează pe toți, sunt amenințarea de stabilității, securității, eh, cauzează foamete, secete, migrație forțată, boli. Cei care se confruntă cu aceste riscuri cele mai extreme sunt cei mai săraci, cu cele mai puține resurse. Deși nu ei sunt cei care au cauzat criza. De aceea e foarte important să acționăm împreună într-o lume interconectată, pentru că trebuie să acționăm pentru securitatea de întreaga lume cu eforturi ca să soluționăm schimbările climatice, să salvăm vieți, să îmbunătățim situația celor mai sărace comunități, să ne asigurăm că viitorul va fi mai sigur și mai pașnic. Pentru managementul schimbărilor climatice trebuie ca toți actorii relevanți să participe la nivel global, state, mediul privat, societatea civilă cu inițiative coordonate la niveluri diferite, externe, economie, cooperare pentru dezvoltare, mediu. De aceea e foarte important să uh, profităm de acest avânt și să adoptăm toate elementele ca acordul de la Paris să fie operațional și să punem în aplicare angajamentele asumate acolo. Dragi colegi, uh, ratificarea acordului de la Paris uh, la 1 iunie 2017 Uh, uh, a fost a devenit o realitate în România, astfel încât România susține și inițiativa uh, Franței cu Pactul Global pentru Mediu și e co-sponsor a rezoluției recente adoptate de adunarea ONU recent în această privință. Poziția României reflectată în pachetul legislativ pentru energie, schimbări climatice în 2020. România România are o contribuție importantă la acordul de la Paris, uh, inclusă în uh, contribuția Uniunii Europene și a statelor sale membre, înaintată uh, secretariatului spre publicare pe 6 martie 2015. România se conformează propunerilor pentru contribuții naționale și astfel va putea să se mențină competitivitatea industriei europene. În plus față de principalele elemente, aș mai sublinia principalele, eh, următoarele aspecte în legătură cu schimbările climatice, în acord cu, eh, cu ce s-a hotărât la Paris. O viziune pe termen lung. Mă scuzați, doamnă, întrerupe președinte, ca să putem înțelege. Puteți vorbi, vă rugăm, puțin mai lent, mai rar? E o sugestie de altfel pentru toți vorbitorii. Avem foarte buni interpreți dar trebuie și dumneavoastră să înțelegeți că nu trebuie să vorbiți la viteză maximă. Avem timp destul la dispoziție. Mulțumesc! Da. Așadar, spune doamna Mihălcescu, Așadar, uh, mă voi opri asupra câteva aspecte în acord cu ce s-a hotărât la Paris. Deci o mm, viziune pe termen lung pentru o tranziție la uh, uh, mai puțin efect, uh, gaze cu efect de seră și apoi promovarea uh, dezvoltării durabile, eradicarea sărăciei întreaga lume, în al doilea rând. Bineînțeles. Uh, apoi obiectivele pe termen lung pentru acordul de la Paris ca să limităm creșterea temperaturii sub 2 grade Celsius și apoi uh, susținerea celor partenere la acordul de la Paris ca să facă eforturi să nu crească temperatura mai mult decât 1,5 uh, grade și asta este o medie. Apoi, o medie globală, apoi uh, implicarea uh, globală a țărilor dezvoltate în ajutorarea țărilor uh, în curs de dezvoltare cu transfer de tehnologie, cu transferuri financiare, ca să atenuăm efectele schimbărilor climatice și să se reducă emisiile de dioxid de carbon în context global. Trebuie ca toate statele să fie incluse în uh, politici uh, împotriva schimbărilor uh, climatice. Trebuie să avem un sistem de alarmă cât mai rapidă, apoi prevenirea riscului pentru a preveni pagubele cauzate de schimbările climatice, apoi dezvoltarea unor obiective globale de calitate, pentru a se spori gradul de adaptabilitate și rezistență, să se reducă vulnerabilitatea la efectele schimbărilor climatice. Trebuie ca statele să dezvolte mm, adaptarea, să comunice în mod uh, constant în ce privește măsurile de punere în aplicare a planurilor apoi uh, promovarea unui proces de evaluare global uh, de progres, ale progreselor făcute în realizarea obiectivelor pe baza monitorizării, un sistem important care să fie și transparent și să se asigure responsabilizarea tuturor și apoi promovarea unui, unui angajament cu un ciclu, cu un calendar precis ca să se asigure că acordul de la Paris uh, va fi realizat în mod durabil și angajamentele să Uh, respecte nivelul de ambiție arătat acolo. Dragi colegi, România va prezida primele șase luni uh, ale uh, lui 2019 în Consiliul European cu principalul obiectiv de a prelua dosarul privitor la chestiuni legate de schimbările climatice de la Austria, care prezida de la ora actuală Uh, Consiliul European și la COP24 să se continue negocierile uh, chestiunilor care trebuie discutate și să se uh, asigure de punerea în aplicare a programului mondial de pune în aplicare a acordului de la Paris adoptat de COP24. Mulțumesc pentru toate. Thank you very much, Mrs. Mihalcescu. Mulțumim, doamnă. Și acum avem plăcerea să dăm cuvântul domnului Pekarinen, uh, prim uh, vicepreședinte al Parlamentului uh, din Finlanda. Vă rog, aveți cuvântul. Madam Chair, ladies and gentlemen. Doamne președinte, doamnelor și domnilor. În octombrie anul trecut, un raport al ONU, al unui program al ONU, a spus că um, angajamentele actuale în materie de schimbări climatice nu acoperă decât o treime din ceea ce trebuie efectiv făcut până în 2030. Este foarte clar că se pot lua decizii colective pentru a schimba cursul uh, lucrurilor. Cel puțin țările mai puțin dezvoltate. Există motive foarte clare care cauzează schimbările climate, climatice. Avem o convenție din 92 care menționează că se împart țările în curs de dezvoltare și țări industrializate cu ținte diferite. În diferite țări, nivelul emisiilor s-a modificat uh, foarte mult. De pildă, în uh, China a scăzut foarte mult acest nivel cu aproximativ 20%. Uh, în India, de, de asemenea, emisiile au scăzut cu 7%, iar în Uniunea Europeană cu 10%. Multe țări clasificate ca țări în curs de dezvoltare în 1992 astăzi sunt printre țările cele mai bogate din lume. Conform Agenției Internaționale pentru Energie, Emisiile de, emisiile de dioxid de carbon din uh, producție în țările în curs de dezvoltare s-au triplat aproape din anii 90 încoace. Iar noi, europenii, trebuie să ne amintim totuși că emisiile per capita rămân în continuare ridicate în, uh, în în Europeană, echivalente de pildă cu cele din India. Doamnelor și domnilor, prin uh, acțiunile sale, Uniunea Europeană a demonstrat că poți să uh, disociezi uh, densitatea demografică și economică și, pe de altă parte, nivelul emisiilor. Uniunea Europeană trebuie să continue pe acest drum Ideea este ca până în 2030 să se reducă emisiile cu 30% în raport cu nivelul din 1990, însă și în Europa e loc și de mai bine în continuare, ca și în restul lumii. Acordul de la Paris din, din recent de la Paris ne dă uh, 2015 ne dă multe speranțe pentru că sunt obiective menționate pentru toate țările și pe plan global de asemenea. Ideea este să uh, încercăm să plafonăm uh, creșterea temperaturilor pe plan uh, internațional și de asemenea creșterea nivelului mărilor și oceanelor cu nu mai mult de 1,5 metri. În același timp, se negociază în continuare o serie de detalii tehnice din acord. Vom avea o conferință COP24 la Katowice, în Polonia, anul acesta, în decembrie. Se va pune o întrebare cheie dacă țările industriale, respectiv cele în curs de dezvoltare, să aibă aceleași obligații de raportare a emisiilor și Uh, să se vadă care este progresul pe care l-au registrat în uh, realizarea acestor ținte. Anumite țări n-au respectat convenția din 1992 și s-a încălcat astfel și spiritul acordului de la Paris, unde s-a ajuns la un compromis uh, referitor la cea categorisire a țărilor să fie reguli practic pentru toată lumea sau diferite în funcție de grupurile de țări identificate. Conform acordului de la Paris, toate țările trebuie să implementeze reduceri ale emisiilor și să raporteze uh, volumul acestor emisii, asta reprezentând un uh, progres Acum un an, da, președintele Trump a anunțat că Statele Unite se vor uh, retrage din acordul de la Paris și Trump a spus că acordul de la Paris este un complot internațional uh, în uh, deserviciul Statelor Unite. Statele Unite ne fi nici măcar mulțumite de modul în care acest acord a fost redactat. Doamnelor și domnilor, există o, o mare uh, posibilitate ca țările noastre să coopereze bilateral și multilateral, când vine vorba de tehnologii avansate în materie de reducere a CO2. În acest sens, mai multe țări de pe continentele noastre sunt deja um, active în organizații internaționale ale energiei al energiei. Propun să discutăm în spirit deschis dacă există în continuare posibilități și aprofundarea de posibilități de cooperare între țările noastre în forumuri multilaterale să vedem care dintre aceste forumuri și entități ar fi cele mai potrivite pentru a potența această cooperare. Mai mult decât atât, putem să vedem uh, ce se poate face în domeniul uh, tehnologiilor pentru energie. Țara mea, Finlanda, de pildă are astfel de parteneriate cu țări din Asia. De pildă, domeniul biocarburanților, a producției de energie și, apropo, în Finlanda Uh, avem astăzi 20% regenerabile în uh, mixul uh, energetic din Finlanda. În legislație am transpus această obligație și de aceea am și reușit să ajungem un procent așa de frumos astăzi de 20%. V-am spus despre Ehm, biocarburanți, producție de energie, ehm, rețele inteligente de distribuție. Acestea ar fi aturile noastre. Dar nu este o listă exhaustivă. exhaustivă. Cât, cum vin dintr-o țară arctică, vreau să vă spun că noi punem la punct și uh, inovare în domeniul energiei uh, solare, de pildă, dar și altele. Dacă sunteți interesați de o cooperare mai aprofundată în aceste domenii pe care le-am uh, menționat, uh, aș fi încântat să avem un astfel de parteneriat. Doamnelor și domnilor, folosirea terenurilor uh, și uh, silvicultura vor juca un rol deosebit în îndeplinirea obiectivelor din acordul de la Paris. Dragi colegi, trebuie să ne amintim că emisiile de dioxid de carbon de pe plan internațional sunt în mare parte imputabile folosirii surselor clasice, tradiționale de energie, uh, mai ales a celor fosile, în transport, în încălzire și așa mai departe. Din ce în ce mai mult și folosirea pământurilor și terenurilor este importantă. Finlanda este implicată în acest sector și precum și al cel al silviculturii. Fiecare țară, bineînțeles, trebuie să-și folosească și să-și folosească uh, patrimoniul uh, în mod sustenabil. Nu vedem de ce ar trebui să protejăm uh, fără a ne ocupa și de aspecte mai durabile. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much, uh, Mr. Pekkarinen, and uh, I'm sure... Mulțumesc, domnule Pekkarinen. Și da, cu siguranță s-a auzit aici că ați uh, uh, cerut o mai mare cooperare între țările europene și cele asiatice. Vreau să vă spun că avem în continuare timp la dispoziție pentru întrebări, pentru observații după prezentări. Deja mi s-a cerut cuvântul din partea domnului Bogdan Brusevici, care este de la Senatul polonez, vicepreședinte. Deci puteți să vă pregătiți dacă doriți să interveniți cu comentarii, cu întrebări. Între timp, îi dau cuvântul doamnei Rosa Maria Sanchez, care este de la Adunarea uh, Națională a Spaniei. Eh, muy buenos días, es para mí. Mulțumesc, eh, salut pe toți delegații. E o mare plăcere din partea mea să pot participa în numele Congresului Deputaților din Spania la această reuniune importantă, cea de-a 10-a adunare Eh, a noastră, ASEP. La fiecare doi ani eh, avem astfel ocazia să putem avea un schimb de puncte de vedere în ce privește eh, temele principale ale agendei internaționale, să partajăm experiența noastră din munca de zi cu zi, să găsim și soluții comune da, probleme care apar în toate parlamentele și în toate țările noastre și să ajungem la niște compromisuri și cel mai important să se îmbunătățească calitatea traiului cetățenilor noștri și modul în care funcționează societățile noastre. Europa și Asia actualmente sunt eh, cele două blocuri economice majore din lumea întreagă și fluxurile comerciale dintre noi sunt eh, cele care au cea mai mare greutate pe întreaga planetă și sigur că vor crește încă și mai mult pe viitor uh, datorită importanței lor. Dar trebuie să vorbim acum de schimbări climatice, de Uh, provocări la adresa multilateralismului, cum putem noi din țările noastre să uh, contribuim cu politici care să ducă la o, o eficientizare a sistemului nostru de producție prin politici și strategii care să ducă la mai multă sustenabilitate în societățile noastre. Aș dori să mă concentrez în intervenția mea asupra promovării economiei circulare și a modului în care Asia și Europa împreună pot să fie lideri în acest proces. Sunt estimări ale Comisiei Europene care ne spun că dacă s-ar aplica toate, legi, legi, toate legile în materie de uh, reziduri, s-ar crea mai mult de 400.000 de locuri de muncă în întreaga uh, Uniune Europeană, din care 52.000 în Spania. Încep cu această cifră ca să vedeți că provocarea economiei circulare trebuie să fie văzut de toți ca o mare ocazie, o mare oportunitate de pe urma care avem, am putea avea cu toții de profitat. Situația în ce privește consumul de resurse și evoluțiile și tendințele din principalele sectoare economice, Uh, care au efect important asupra proceselor economiei circulare în Spania s-ar putea rezuma cu următoarele date. Consumul național de materiale în Spania s-a redus uh, cu aproape 50% între 2018 și 2019. intensitatea energetică a economiei este sub media uh, Uniunii Europene și în 2013 a fost cea de-a șaptea țară europeană, Spania, cu uh, intensitatea cea mai redusă. Generația de reziduri municipale, deșeuri municipale, menține o tendință generalizată în jos în ultimii ani, deci în perioada 2000-2013 această reducere în generarea de deșeuri municipale pe cap de locuitor a ajuns la 31,8% o dată foarte pozitivă, o cifră foarte pozitivă în ansamblul Uniunii Europene, dacă ne gândim că în media a fost de 8% de reducere. De aceea consider că e foarte important să realizăm o foaie de parcurs ambițioasă uh, cu utilizarea unui proces participativ care să uh, îi vadă implicați pe toți actorii care deja sunt lideri în procesul de tranziție și să se extindă și la alți actori uh, cu rol strategic la diverse niveluri în scopul de a putea defini strategii și acțiuni ambițioase, comune, care să poată fi și puse în aplicare în mod mai eficient. Această foaie de parcurs, sigur, va trebui să se ocupe de principalele provocări cu, cu care ne confruntăm mai cu seamă cu măsuri politice, cum ar fi dezvoltarea și armonizarea legislațiilor. Uh, în acest uh, for, e foarte important să subliniem că toate și fiecare instrument internațional în parte care uh, subscriu puterile legislative ale Asiei și ale Europei trebuie incorporată de pe acum dimensiunea de mediu și schimbarea aceasta de paradigmă a modelului nostru de producție. Apoi măsuri fiscale Uh, trebuie să promovăm reforma și redefinirea uh, modului în care se colectează impozitele și să ne orientăm spre acest nou model economic despre care vorbesc. De fapt, doamnelor și domnilor, uh, în încheiere aș dori să fac și un apel, cum au mai făcut-o antevorbitorii mei aici, un apel uh, mai ales la importanta responsabilitate a noastră ca parlamentari, eh, pentru că noi suntem parte a puterii legislative și trebuie ca în politicile noastre să incorporăm această schimbare de paradigmă care presupune crearea unui model de producție durabil și compatibil de asemenea cu lupta împotriva schimbărilor climatice. E un proces care fără îndoială și Europa și Asia uh, pot să fie lideri ai acestuia în comun. Haideți să uh, lucrăm împreună într-un climat de comunicare și de deschidere între noi și așa să fie. Și de acum înainte și atunci sunt convinsă că vom putea face față acestei provocări ca să putem, ceea ce e mai important, să construim un viitor mai bun, o planetă mai bună pentru viitoarele generații, pentru copiii noștri, ca ei să fie fericiți pe planeta noastră. Mulțumesc și succes în continuare! Thank you very much. Mulțumim foarte mult, doamnă Romero Sanchez. Ne-ați oferit multe indicații în legătură cu importanța de a avea economii convergente Mulțumim și pentru că ați menționat economia circulară, care se află în centrul dezbaterilor europene din ziua de azi. Așadar, aș dori să dau cuvântul domnului Fung Quoc Hien, care este vicepreședinte al Adunării Naționale din Vietnam. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă, domnilor cu președinți, șefi ai delegațiilor din statele membre ale parteneriatului ASEP. Doamnelor și domnilor, schimbările climatice constituie uh, o amenințare pentru orice stat, pentru omenire în general deci apreciez faptul că întâlnirea de astăzi se concentrează pe problema schimbărilor climatice și pe nevoia de a acționa multilateral, pentru că impactul schimbărilor climatice este unul general și nu constituie doar o provocare pentru uh, fiecare guvern în parte, ci uh, este uh, o problemă care afectează politica globală, uh, creat și cu situații conflictuale pe plan global, pentru că are uh, consecințe economice. Uh, există, sigur, și politici de protecționism național, ceea ce constituie în clipa de față un fenomen nefericit. Suntem mândri de observațiile care au fost făcute în cadrul uh, reuniunii ASEP în ultimele două decenii, mai ales în ce privește eforturile de a coopera în managementul durabil pentru um, combaterea schimbărilor climatice. Vom continua să acționăm în acest sens pentru că schimbările schimbările climatice au efect în, ce, efect în ce privește configurarea viitorului societății omenești. Vietnamul este unul din statele care au fost sever afectate de către schimbările climatice în ce privește delta râului Mekong, una dintre cele mai mari uh, delte din lume și din păcate um, alături de delta Nilului din Egipt, de delta râului din Bangladesh, efectele sunt serioase asupra vieții comunităților omenești din această regiune. Deci vom folosi această ocazie pentru a spori competitivitatea și puterea de acțiune pe plan național. Vietnamul uh, a găsit o serie întreagă de soluții pentru rezolvarea acestor probleme. Noi am uh, semnat Convenția Globală privind uh, schimbările climatice, de asemenea acordul de la Paris și am elaborat un plan de acțiune pentru implementarea acordului de la Paris. Adunarea Națională din Vietnam a promovat uh, activitățile integrate ale forumurilor internaționale pentru combaterea schimbărilor climatice. Conlucrăm cu Uniunea Interparlamentară pentru a găsi răspunsurile adecvate la schimbările climatice și pentru a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă. Din acest punct de vedere am luat decizii încă în mai 2017, iar în ianuarie 2018 de asemenea am participat la elaborarea agendei privind uh, schimbările climatice și în ce privește cea de-a 39-a adunare uh, parlamentară a ASEAN, am avut un uh, rol important în acest domeniu. În clipa de față conlucrăm uh, în cadrul ASEP pentru uh, a rezolva problemele schimbărilor climatice și uh, sperăm ca informațiile între legiuitori, între cei care au responsabilități politice uh, să poată fi consolidate pentru ca să găsim oportunități de dezvoltare și pentru a monitoriza implementarea angajamentelor internaționale în ce privește schimbările climatice, mai ales ale agendei pentru dezvoltare durabilă și a acordului de la Paris. Noi susținem propunerea Parlamentului uh, European uh, de a avea un dialog interregional anual în ce privește problemele um, de interes general. Aș vrea ca uh, și discuțiile din această reuniune să fie încununate de succes. În acest sens vă mulțumesc pentru atenție. Mr. Fung Hien. Mulțumim foarte mult domnului Fung Kok Hien pentru aceste observații importante și acum îl invit pe domnul Ajay Kumar Nishra din India să ia cuvântul. Microfon. Namaskar. At the outset, let me express my sincere thanks and appreciation for giving me the Vă mulțumesc foarte mult pentru că îmi dați ocazia să vă mă adresez uh, dumneavoastră. Uh, uh, sunt extrem de onorat de a fi prezent aici. Vreau să felicit Parlamentul European pentru că găzduiește cea de-a 10-a întâlnire a SEP și de asemenea pentru că a ales tema schimbărilor climatice o chestiune majoră cu care se confruntă întreaga umanitate. În acest forum aș dori să formulez ideea că India este foarte angajată în combaterea efectelor schimbărilor climatice. În ciuda faptului că Bineînțeles, asta înseamnă o serie întreagă de provocări. Pe de altă parte, noi ne continuăm uh, dezvoltarea economică. În acest sens, ne gândim la cooperare, dar și la o diferențiere a responsabilităților în funcție de capacitățile fiecăruia, dar și de spiritul echității climatice să protejăm săracii și persoanele mai vulnerabile, cel mai mult expuse problemelor climatice. În acest context, vreau să menționez că filozofia, tradiția noastră, practicile noastre, dar și consumul nostru sustenabil ne-au ajutat dintotdeauna în ce privește conservarea naturii și iată ce doresc să subliniez. India, în practicile sale ancestrale, combinate cu, tehnologicile, cu tehnologiile moderne, ne permit să continuăm dezvoltarea noastră economică sustenabilă. Domnul Narendra Modi, prim-ministru Indiei, a vorbit despre această provocare chiar într-o carte pe care a scris-o, vorbind despre schimbare în continuitate. Durabilitatea, sustenabilitatea este practic în interesul tuturora și mai ales al generațiilor viitoare. Trebuie spus că în domeniul atenuării efectelor climatice aici este nevoie de cooperarea țărilor, inclusiv prin transferul de tehnologii Acordul de la Paris a însemnat un succes al multilateralismului prin cooperarea pe care o propune. Succesul acestui acord depinde de cât de în serios iau țările, mai ales țările dezvoltate, aceste angajamente pe care și le-au asumat. În acest context vreau să menționez că într-adevăr avem niște mecanisme internaționale care impactează țările în curs de dezvoltare. Țările în curs de dezvoltare au nevoie de tehnologii uh, la un preț accesibil pentru a putea face față schimbărilor climatice. În acest context, India face toate eforturile posibile pentru a contracara schimbările climatice. Știm care ne sunt obligațiile care ne revin. India este angajată astfel încât mediul și economia să meargă mână-mână pentru obiectivul final, adică dezvoltare durabilă. Rolul de pionerat al Indiei înseamnă Uh, participarea, fondarea uh, acelei uh, alianțe pentru energia solară. Un forum foarte apreciat pe plan internațional. Eu sper că discuțiile și deliberările de astăzi vor demonstra că putem în mod fructuos să combatem împreună aceste probleme legate de schimbările climatice, pentru a da generațiilor viitoare o planetă mai frumoasă. और भारत की संस्कृति इंडिया की संस्कृति हमेशा से रही है सर्वे भवंती सुखना सर्वे संत निरामया हम वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करते हुए इस दुनिया को लोगों के रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनाना चाहते हैं और उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम उसके लिए काम कर रहे हैं आपने हमको अवसर दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद वंदे वंदे मातरम Această parte este într-o limbă pe care nu avem la dispoziție în interpretare astăzi. Vă mulțumesc. I regret that we did not have uh, Hindi in... Îmi pare rău că n-am avut interpretarea în limba Hindi. Vă mulțumesc, uh, domnule Kumar uh, Mishra. Acum câteva anunțuri, înainte de a merge la partea mai informală a discuțiilor. Mă bucur foarte mult că pot să vă anunț că avem un, deja un proiect de declarație finală. El este în curs de negocieri și va fi adoptat mâine, chiar înainte de închiderea sesiunii după care nu va, va mai fi posibil nicio dezbatere. Asta este procedura. Oricum vreau să vă spun că sunt foarte satisfăcută de conținutul acestei declarații finale. De asemenea, vreau să vă spun că vorbitorii pot să își publice discursul pe site-ul internet al ASEP 10 dacă doresc. Secretariatul poate să vă ajute. Poate să fie o formă, în formă electronică, dar puteți să dați și un document uh, al discursului în uh, formă tipărită, el poate fi scanat. E important, poate, ca să avem uh, astfel posibilitatea de a păstra aceste discursuri de înaltă calitate. Aș dori acum să-l invit pe domnul Boran Borusevici, care vine de la Senatul polonez, vicepreședinte Uh, care va lua cuvântul câteva minute și vă, vă rog, uh, puteți adresa întrebări membrilor prezidiului, vorbitorilor noștri care au atâta experiență și idei de împărtășit. Domnule Boromici. Da, mulțumesc, doamnă președintă. Și uh, Sigur, în primul rând vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Urez bun venit tuturor. Până acum uh, încă Nimeni n-a pus sub uh, semnul întrebării acordul de la Paris, dar iată că a apărut o mare putere care a pus uh, sub semnul întrebării Parisul. Până acum nimeni nu redeschisese această dezbatere toate interesele naționale s-a spus că trebuie să se uh, întrunească pentru un interes comun. Dar iată că s-a schimbat situația și acum suntem într-o situație diferită. Și eu aș dori să declar că Polonia și-a redus emisiile de dioxid de carbon și-a emis, și-a redus uh, emisiile de gaz cu efect de seră. Am făcut un efort economic uriaș. Întreaga Polonie are o economie bazată pe lignit și pe cărbune. Deci, uh, noi uh, suntem în situația în care trebuie să ne modernizăm economia pentru a reuși să uh, modernizăm și procesul de uh, ardere al combustibilului fosil, dar să și investim în, uh, în energie curată, energie verde. Însă în Polonia avem un mix energetic în care, din care 80% aproximativ e cărbune și lignit. Acesta este mixul nostru energetic. Uh, și sigur că așa se generează electricitate în Polonia, 90% din cărbune și lignit. Și în uh, uh, Europa Centrală, noi din Polonia, la fel ca în Finlanda, cum spunea vicepreședintele Parlamentului de acolo, vedem cum suntem afectați de schimbările climatice. Și în Europa Centrală, în această vară, am avut temperaturi foarte ridicate. Uh, Uh, iată că în sud, în schimb, au fost afectați de temperaturi mai scăzute. Putem vedea această tendință uh, că nu numai de acum uh, datează aceste fenomene, ci vedem în ultimele zeci de ani. În Polonia suntem din ce în ce mai afectați de fenomene meteorologice extreme, cum n-am mai avut până acum și aceste fenomene, sigur, sunt extreme la scară europeană, nu asiatică, dar oricum am fost afectați de uh, Uh, tornade, am avut vânturi foarte puternice, uh, Iată, acum doi ani de zile s-au, au fost doborâți mulți copaci în pădurile din nordul Poloniei din cauza unor vânturi foarte puternice. Deci am trecut uh, și noi uh, printr-o experiență am trecut printr-o experiență de primă mână de schimbări climatice. Am avut un uh, val teribil de căldură în Polonia în vara aceasta, uh, temperaturi cu care nordul Poloniei nu este obișnuit, de peste 30 de grade. Parcă am devenit o țară mediteraneană în vara asta. Și uh, și rezultatul a fost o situație în care, deși în trecut foarte mult spuneau sub semnul întrebării necesitatea de a reduce emisiile de dioxid de carbon. Astăzi cam nimeni nu mai pune sub semnul întrebării această necesitate. Uh, și sigur că ne îngrijorează uh, când uh, ascultăm uh, ce se întâmplă în anumite țări dezvoltate, care, iată, acum înregistrează o tendință prin care, din nou, se pune sub semnul întrebării fenomenul uh, încălzirii climatice și de acolo, pe calea aceasta, atunci pierdem tot ce am reușit să uh, realizăm până acum și uh, cine știe ce se va întâmpla mm, peste 20 de ani. Sper să continuăm lupta împotriva schimbărilor climatice. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Borusevici Spune doamna președinte, acum întreb dacă cineva din delegațiile asiatice dorește să ia cuvântul acum, pentru că aș spune să alternăm, că, ă, ă, să ia cuvântul cineva din Europa, apoi cineva din Asia și tot așa. Vă rog și să vă și prezentați, dacă se poate. Uh, this is from the Philippines. Uh, we just would like eu vin din Filipine și dorim să accentuăm ideea că răspunsurile noastre nu trebuie să fie verificate doar în măsura contribuției la această criză, pentru că, de fapt, schimbările climatice s-au produs deja și dacă statele nu vor fi capabile să acționeze împreună uh, pentru contracarare prin respectarea unor acorduri, uh, riscurile vor fi mari. Trebuie să existe acțiuni globale dincolo de uh, granițele diverselor state departe. Impactul asupra mediului poate avea implicații globale semnificative. Filipinele, de pildă, emit doar 0,3% din emisiile globale, dar totuși riscul global de index afirmă că, de fapt, țara noastră va fi cea mai afectată de către schimbările climatice și um, se pare că um, această amenințare este um, reală pentru că am fost afectați de catastrofe naturale în 2006, am avut uh, timp de 10 zile ploi torențiale uh, și uh, Asta înseamnă că uh, o serie întreagă de localități uh, rurale uh, practic au fost rase de pe fața pământului. De asemenea, în 2009 am suferit în urma unui tsunami și iarăși cu număr foarte mare de victime umane. De asemenea, ă, ă, Manila a avut de suferit în același an în urma unor ploi torențiale care au durat 24 de ore. Am avut ă, 464 de victime, după aceea în alte localități uh, au uh, suferit în urma unor inundații, am avut din nou 206 uh, victime umane. Alt an, taifunul a produs distrucții în Mindanao și iarăși pagubele materiale au fost foarte mari și peste 160 o, mă scuzați, 1067 de persoane au decedat au urmat alte catastrofe naturale, vijelii în zona insulară sute de mii de persoane au uh, fost strămutate și uh, numărul victimelor umane a fost din nou uh, foarte ridicat. Deci, în total, 11.000 de cetățeni din Filipine și-au pierdut viața în acel deceniu și uh, este vorba despre persoane care uh, nu au o contribuție la uh, rata emisiilor pe glob. Este nevoie, deci, să nu avem doar politici naționale, ci să conlucrăm pe plan global și trebuie să uh, întreprindem acțiuni uh, reale uh, în toate statele. Trebuie, din acest punct de vedere, acordurile să țină seama de situația uh, tuturor statelor, de strategiile naționale pe care toate statele le adoptă. Pe noi ne bucură faptul că uh, în această reuniune internațională ne concentrăm pe schimbările climatice, dar uh, noi ne angajăm să respectăm strategiile naționale, dar și uh, deciziile luate pe plan global, inclusiv să transpunem în practică acordul de la Paris. Și Sperăm ca toți să își respecte obligațiile asumate în urma acordului de la Paris pentru că până la urmă pragul care a fost stabilit de reducere a încălzirii globale ehm, este esențial să fie atins. Pentru că încălzirea globală este un dușman comun și trebuie să acționăm împreună împotriva acestui dușman. Thank you for sharing that. Vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați menționat experiențele tragice eh, pe care Filipinele le-au cunoscut. Caneas! Mulțumesc, doamnă președintă. Dacă îmi dați voie să iau cuvântul acum, aveți o întrebare? Întreabă doamna președintă. Mai sunt eh, două persoane care vor să eh, intervină. Am o întrebare succintă undertake the issues and the subject like uh, climate change. Când vorbim despre schimbările astea climatice, uh, sigur că sunt o amenințare la adresa viitorului nostru. Și Stephen Hawking a spus că uh, dacă continuăm așa pe planeta asta nu se va mai putea trăi. Nu știu, ce părere aveți dumneavoastră despre asta? Trebuie să uh, facem economii, uh, fiecare kilogram economisit, fiecare gram în producția noastră, uh, pentru că dacă continuăm cu supraproducție, distrugem planeta. Deci trebuie să ținem cont de acest aspect. Uh, iată ce se întâmplă cu industria autovehiculelor. Uh, trebuie să ne gândim la nevoia de locuințe, trebuie să stopăm supraproducția de autovehicule, uh, trebuie să ne adaptăm modul de producție și modul de viață, pentru că dacă continuăm pe acest trend, asta ne va afecta pe toți. Iată, noi dezbatem uh, astăzi aici cum să control, controlăm această dimensiune a climei. Cred că trebuie fiecare în parte să ne ducem uh, contribuția așa cum putem cu toții, deci uh, vă mulțumesc. Da, spune președinte. deci poate că discutați după masă problema asta în grupurile de discuții. Profit de ocazie să menționez că avem o delegație din partea Congresului Indian aici, Uh, la tribună și ei au o misiune aici în Uniunea Europeană, vor fi aici o, misi- o săptămână ca să se familiarizeze cu modul în care funcționează administrația Parlamentului European. Se pare că este o tradiție deja și ne bucurăm să-i avem alături de noi. Le urăm bun venit. Însă au mai fost două cereri de luare de cuvânt Apoi nu știu dacă mai putem lua uh, intervenții în sesiunea asta. Deci invit pe domnul Ciamporello din Senatul Italian să ia cuvântul, dar rog pe fiecare să-și limiteze intervenție la două minute, pentru că apoi trebuie să facem fotografia de familie și apoi urmează prânzul. Și grație. Mulțumesc. Vă dau binețe tuturora. Uneori, de fapt deseori, se uită faptul că principala cauză a poluării pe plan internațional și a schimbărilor climatice este creșterea animalelor. Creșterea animalelor pentru producția de carne, dar și pentru cea de lapte. Și bineînțeles, producția produ- produselor uh, lactate. Eu mă bucur foarte mult uh, de ce am auzit uh, din partea Chinei. Este ceva foarte pozitiv, însă vreau să reamintesc că în China, dar nu numai, avem uh, exploatații sau creșteri de animale care numără peste 700.000 uh, de capete porcine, foarte, o foarte mare proporție raport cu creșterea uh, animalelor în, pe plan internațional și care, uh, bineînțeles, contribuie foarte mult la, la poluarea internațională și bineînțeles că avem uh, bioxid de carbon și metan uh, în cantități uriașe eh, provenite din aceste ferme. Se spune că creșterea animalelor poate să ducă și la probleme grave de sănătate, adică, printre altele, rezistența la antibiotice. Deci e nevoie de metode sustenabile de producție agricolă și chiar uh, ne gândim să nu mai existe creșterea animalelor, pentru că aceasta poluează și apa și aerul prin emisii de azot, de fosfor, de amoniac și de microparticolele. 2,5, uh, iar uh, EFSA și Mondiația, <laughs> Organizația Mondială a Sănătății spun și declară că rezistența la antibiotice este una dintre principalele amenințări uh, pentru sănătatea populației și îl citesc pe profesorul uh, Peter Smith din Scoția, care vorbește despre nevoia de a reduce cererea și oferta de produse de origine animală care preocupă foarte mult uh, comunitatea științifică. Numai dacă scădem foarte mult consumul de carne și de produse lactate, vom putea să avem o producție agricolă pentru viitor și, bineînțeles, doresc ca încet, încet să dispară pur și simplu consumul de carne și de lapte pe planeta noastră pentru că s-a demonstrat că dacă suntem 100% vegetarian și vegan, nu e nicio problemă pentru sănătatea noastră. Iar aceste lucruri, dacă se întâmplă, vor contribui foarte mult la o reducere a poluării și mai ales se va garanta, în primul rând, bunăstarea animalelor, apoi sănătatea oamenilor și mai ales uh, bunăstarea și uh, sănătatea planetei noastre. Mulțumesc foarte mult! Da, este o dezbatere emergentă, cel puțin în Europa aceasta, pe care ați uh, menționat-o dumneavoastră, iar pe plan internațional e nevoie de o tranziție treptată și o dispariție încet încet a producție intensive și creștere de animale intensive. Vă mulțumesc. Am o întrebare din partea Comisiei Specialitate pentru Mediu din uh, Senatul polonez. Vă rog să vă mărginiți la numai două minute pentru că apoi va trebui să încheiem această, această sesiune. Domnul Gabera. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Aș dori să subliniez importanța dezbaterii de astăzi și a problemelor care sunt discutate astăzi, care sunt relevante și rezultă din acordul de la Paris. Acorduri care au însemnat începutul uh, unor opțiuni uh, voluntare de a atinge obiectivele propuse, dar este nevoie de o mai mare flexibilitate de reducere a emisiilor prin politicile europene și, și antevorbitorul polonez a vorbit despre rezultate impresionante în ce privește reducerea cu 30% a emisiilor cu efect de seră. Deci suntem mândri de ceea ce am realizat. Dar datorită economiilor și tehnologiilor uh, pentru care am optat și a resurselor naturale pe care le folosim în clipa de față, există posibilități suplimentare de a reduce uh, emisiile de bioxid de carbon. Dar pe de altă parte trebuie să avem în vedere că este esențială utilizarea combustibililor fosili pentru economia noastră. Sigur că noi, uh, în dorința de a reduce noxele, nu trebuie să prejudiciem economia noastră, care este dependentă de combustibilul fosil. Noi am introdus însă tot uh, mai mult tehnologiile moderne, folosim și energia eoliană, energia uh, apei și alte tehnologii care permit să îmbunătățim condițiile de mediu. Aș dori să vă informez de asemenea că am introdus uh, un document în Polonia um, care să permită investiții substanțiale în următorii ani pentru a îmbunătăți managementul în sectorul energetic și um, cred că este nevoie până la urmă să acționăm împreună pentru reducerea emisiilor de carbon, dar trebuie să ne gândim și la aspectele de solidaritate, pentru ca regulile să se bazeze pe fair play uh, și echitate pentru toți. Uh, pentru că pe plan european, uh, cred că Nord Stream ar fi un proiect care poate să creeze probleme să nu uităm de solidaritatea europeană și v-aș invita la Katowice, pentru că eu vin de acolo, um, la COP24 cred că vom avea ocazia să mai discutăm cum putem reduce emisiile de uh, gaze cu efect de seră. Vă mulțumesc foarte mult! Cred că putem încheia această rundă de dezbateri. Cred că um, Dezbaterile au fost binevenite, s-au concentrat pe subiectul pe care ni l-am propus, schimbările climatice și uh, furnizează și o sursă de inspirație pentru cele uh, trei grupuri care se vor concentra în cadrul după amiezii în paralel pe discutarea unor aspecte în amănunt. Deci, vă propun să uh, facem tradiționala fotografie de familie. Asta înseamnă că și noi vom coborâ de la podiu și vă rog și pe dumneavoastră să vă deplasați spre uh, zona din mijloc. Și după aceea, la ora 13, uh, vom avea prânzul în holul pe care noi îl numim Yehudi Menuhin este la etajul 1 în aceeași clădire în care ne aflăm și acum, iar după aceea vă rog să veniți punctual pentru întâlnirile sesiunilor de după amiază care încep la ora 15. I thought I was co-chairing. I think you can co-chair tomorrow. Oh, okay, no yeah, yeah, because